this? Enna. Mr. Enna. Mr. Enna. Domnul Enna. Domnule președinte, am o chestiune de regulament, de procedură. Ieri a participat aici la Parlament uh, o delegație de siderurgiști și mulți dintre ei au fost supuși unor agresiuni, mulți dintre noi au fost supuși unor agresiuni. Erau complet încercuiți uh, și păreau a fi foarte bine organizați. Nu e posibil. Uh, parlamentarii trebuie să se asigure că asemenea acte de violență nu sunt permise. Lumea vine să protesteze aici pașnic, nu să fie agresată. Mulțumesc, uh, stimate coleg. Vreau să vă spun că președintele Parlamentului știe, este încunoștințat, iar conferința președințelor va fi și ea informată ca să putem să luăm măsurile necesare. Uh, și regretăm uh, ce s-a întâmplat. Și mai am încă o chestiune, tot așa. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să particip. Cu ani în urmă mă ocupam de declarația uh, scrisă uh, încercam să mă mut uh, într-o altă încăpere și a fost o mare victorie pentru noi, pentru iar acum am ajuns tot în acel birou din care am plecat fără să fiu consultat fără să fie consultat Parlamentul. Vă rog să analizați, pentru că democrația parlamentară este lovită în momentul acesta în care eu nu mai sunt în birou în care eram în inițial. Mulțumesc și această chestiune va fi examinată la conferința președinților. Și ultimul punct, aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte un coleg socialist spunea ieri, se refera la demonstrația ArcelorMittal și când m-am întors la hotel am văzut uh, că s-au produs foarte multe daune pe proprietatea orașului Strasburg. E un eveniment cu totul și cu totul nefericit. Uh, lumea vine să demonstreze și produce asemenea pagube. Președintele, mulțumesc foarte mult. După cum spuneam, chestiunea va fi examinată la conferința președinților. Incidentele sunt bine cunoscute și vor fi discutate în ședința președinților cu liderii grupurilor politice. Să începem cu votul. Primul lucru este raportul domnului Casa Vă rog, este ultimul lucru pe care îl mai permite. Domnule președinte, unul din obiectivele Parlamentului uh, European este să salvgardeze drepturile minorităților. Și cred că aici avem o minoritate, uh, o minoritate a fumătorilor. Și ar trebui să existe o zonă de fumat unde lumea să se ducă și să fumeze. Președintele. Trecem acum la primul vot, este raportul CASA. Există un singur vot, un vot uh, prin apel nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Raportul este aprobat. Trecem acum la raportul Ferreira unde avem multe voturi prin apel nominal. Domnul Posselt. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat uh, la raportul anterior, dar nu funcționează mașina și vă rog să țineți cont de acest lucru. Trecem la raportul Ferreira, alineatul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Respins. Nu, să verificăm. Să verificăm. Am închis votul. Aprobat. Mă scuzați, spune președintele. Trecem acum la amendamentul 2, vot pe părți. Vot, uh, vot uh, nominal. Deschidem votul, se închide votul. Respins. Partea a doua este caducă. Trecem acum la amendamentul 3. La fel, vot nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 4, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Textul inițial, alineatul 6, deschidem votul. Închidem votul. Aprobat. Amendamentul 15. Cine-i pentru? Mulțumesc împotriva. Abțineri? Respins. Textul inițial, vot pe părți. Partea întâi, deschidem votul, închidem votul. Aprobat. Partea a doua. Deschidem votul. Închidem votul. Aprobat. Aliniatul 10, amendamentul 16, vot nominal. Cine este pentru? Am închis votul. Respins. Textul inițial, vot pe părți. cine pentru prima parte? Mulțumesc împotrivă. Abțineri. Aprobat. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Alineatul 11, amendamentul 21. Cine-i pentru? Mulțumesc împotriva. Abținări. Respins. Amendamentul 20 și în forma lui inițială deschidem votul. Închidem votul. Aprobat. Alinatul 21, vot pe părți, partea întâi, cine pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Alinatul 24, amendamentul 17, cine pentru, Amendamentul 17. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Amend... Amendamentul 18. Deschidem votul. Deci vot nominal. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 19. Deschidem votul. s închis votul. Respins. Alinatul 25, vot pe părți. Cine-i pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Partea a doua, vot cu apel nominal. Deschidem votul. Am închis votul. Aprobat. Alinatul 26, amendamentul 20, vot nominal, s-a închis votul. Respins. Alinatul 33, vot prin apel nominal, deschidem votul. Închidem votul. Aprobat. Amendamentul 5 a fost retras. Para alineatul 36, deschidem votul. Închidem votul. Aprobat. Alinatul 37, vot, deschidem votul. S-a închis votul. Aprobat. Aliniatul 38. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Alinatul 39. Deschidem votul. Închidem votul. Aprobat. Alinatul 40, vot prin apel nominal, deschidem votul. Se închide votul. Aprobat. Amendamentul 1 după considerentul A. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Considerentul C, amendamentul 10, vot prin apel nominal, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Textul inițial. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Considerentul F, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Considerentul G, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Considerentul J, vot pe părți, partea întâi, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Partea a doua. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Considerentul capa vot pe părți, partea întâi, pentru. Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Considerentul L. Vot prin apel nominal. Amendamentul 11. Deschidem votul. Se închide votul. Respins. Textul inițial, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Considerentul N. Amendamentul 12. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Verificăm considerentul N. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Textul inițial, vot pe părți, partea întâi pentru. Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Considerentul T, amendamentul 13 pentru, um, împotrivă. Abțineri, aprobat. Considerentul Y, amendamentul 14, vot nominal, deschidem votul. S-a închis votul. Aprobat. Considerentul AB, pentru, Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Considerentul A de vot pe părți, partea întâi pentru. Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Anexa nouă, un amendament, amendamentul 6. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Aprobat. Mă scuzați, spune președintele, respins. Anexa 9, amendamentul 7, vot nominal, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 8. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 9. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Și acum trecem la votul întregului text amendat prin vot nominal. Deschidem votul. S-a închis votul. Raportul a fost, amendat cu, a fost aprobat cu, în forma lui amendată. Trecem acum la următorul raport. Raportorul. Doamna Ferrera. Domnule președinte, dragi colegi, acest raport a fost unul extrem de important și în esență, el evidențiază ceea ce dorește să spună uh, Parlamentul, uh, Consiliului și Comisiei pentru definirea politicilor. Uh, a fost foarte greu să fac să treacă un mesaj care a fost susținut de un consens larg, însă trebuie Uh, să spun că uh, grupurile politice au dorit să aibă o voce puternică și uh, unită în, în Parlamentul European. Este cea mai grea criză, șomajul crește și sperăm că ceea ce trebuie să facem este să injectăm puțină flexibilitate în măsurile de austeritate. Așadar, Uh, în felul acesta vom aduce creșterea în zona uh, euro. Refuzând recalibrarea parametrilor uh, economici, nu facem decât să generăm o recesiune, o spirală a recesiunii nu vreau uh, să se întâmple acest lucru, vreau să se noteze că votez împotriva propriului meu raport și vreau să îmi retrag numele de pe el. Este important pentru cetățeni să știe că nu susțin politici de austeritate continue, așa cum sunt cele care sunt aplicate acum de Comisia Europeană, Consiliu și se pare cu suportul majorității din dreapta acestui Parlament în felul acesta am făcut un deserviciu cetățenilor europeni astăzi. Mulțumesc. Raportul a fost adoptat și trecem la următorul raport. Raportul doamnei Lope Fontanie și începem cu amendamentul 1 prin apel cu vot nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Alineatul 10. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Alinatul 17 în două părți. Prima parte, cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Abțineri? Adoptat. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Amendamentul 3 la alinatul 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Alinatul 29, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Aprobat. Alineatul 33, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Alineatul 36, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Alineatul 31, amenda, amendamentul 4, alineatul 41, spune președintele. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Textul inițial cu vot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Aprobat. Alineatul 42 în două părți. Prima parte, uh, cine este pentru, împotrivă, abțineri. aprobat. Partea a doua, Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Aprobat. Alinatul 42, amendamentul 5, prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Alinatul 44, textul inițial în două părți. Prima parte, la ambele vot cu apel nominal, prima parte s-a deschis votul, s-a închis votul, aprobat. Acum partea a doua s-a deschis votul, s-a închis votul, aprobat. Alinatul 70, amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Alinatul 76, textul inițial. Vot cu apel nominal. Cine este? S-a deschis votul. Votul s-a închis. Aprobat alinatul 76. Textul inițial în două părți. Mi se spune că amendamentul 7 este compatibil cu uh, alinatul 76. Deci îl supun votului. Amendamentul 7. Cine este pentru amendamentul 7? Împotrivă? Abțineri? Respins. Acum alinatul 78 în două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, aprobat. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Amendamentul 8, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Considerentul A în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Considerentul H, vot cu apel nominal în două părți. Prima parte s-a deschis votul, s-a închis votul. Partea a doua, s-a deschis votul. S-a închis votul. Aprobat. Și acum amendamentul 9, vot cu apel nominal. Cererea de a fi în două părți a fost retrasă, așa încât votul s-a deschis acum. Votul s-a închis. Aprobat. Trecem acum la recomandarea 5.2 din anexă, în două părți. Prima parte, prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Partea a doua, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Aprobat. Trecem la recomandarea 7 în trei părți. Toate vot cu apel nominal. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Aprobat. Partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Aprobat partea a treia, s-a deschis votul. S-a închis votul. Aprobat. Amendamentul 10 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Punem la vot uh, textul uh, prin vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Felicitări raportoarei. Trecem acum la raportul domnului Schwab. Aveți uh, cuvântul pentru o chestiune de procedură. Da, vreau să le atrag atenția colegilor noștri uh, din dreapta politică că au votat acum uh, în absolută contradicție cu raportul anterior. Comparați cele două rapoarte și hotărâți-vă cum vreți să votați. Această observație nu a ținut de procedură, doamnă. Trecem la amendamentul 2. Prin vot nominal, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 3. Prin indicare de mână, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 4, apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 5. Apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 6D. Ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 1. Apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 8, prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Considerentul AN. Pe părți, partea 1, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă partea a doua. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considentul AQ. Pe două părți, par potrivă. Abțineri. Se adoptă partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considentul AT. Partea 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Nu a fost clar. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Haideți să verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Este respinsă partea a doua. Considerentul AV, partea 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Consilentul AY. Vot pe părți. Partea întâi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul AZ. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. După consentul BK avem amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul cu amendamente, votul final, avem nevoie de o majoritate calificată. 378 de voturi sunt necesare. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Felicitări raportorului. Trecem acum la proiectul de rezoluție, regulamente delegate de complementare a regulamentului Comisiei. Comisia a solicitat să cuvântul. Aveți cuvântul. On, um, February 4 la, pe 4 februarie, Comisia ECON a adoptat o um, rezoluție respingând două acte delegate adoptate de Comisie în legătură cu standardele tehnice care complementează um, regulamentul UE 648 pe 2012 EMIR și um, în legătură cu derivatele extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții. După examinarea atentă a motivelor respingerii, Comisia, în spiritul compromisului, este gata să se asigure că atunci când își uh, adoptă deciziile pentru uh, obligația de uh, confirmare, obligația firmelor nefinanciare de a, um, face, de a da aprobarea se va face într-o anumită perioadă de timp deoarece suntem, uh, ținem mult la principiul certitudinii juridice. Comisia de aceea dorește să facă următoarea declarație. Comisia a decis că standardele tehnice de reglementare în chestiune trebuie să fie bazate pe proiectul de standarde tehnice pregătite de uh, AEVMP. Uh, avem răspunderea de a ne asigura că riscurile financiare sunt supravegheate și atenuate în mod adecvat pentru a ne proteja economia. Comisia înțelege anumite uh, îngrijorări ale Parlamentului și uh, este pregătită să se asigure că atunci când își adoptă deciziile legate de um, derivatele extrabursiere, Obligațiile firmelor nefinanciare de a da aprobarea um, se um, vor face într-o perioadă de timp um, adecvată. Această perioadă de introducere treptată poate fi similară celor introduse în standardele tehnice pentru garanțiile bancare. Acest lucru ar permite organismelor nefinanciare suficient timp pentru a se adapta la noul peisaj. În același timp, se păstrează o abordare reglementară foarte solidă. Uh, având în vedere prevederile EMIR, Comisia este dispusă să clarifice și um, um, aplică și um, termenele limită din articolul 11 alineatul 1A din viitorul Emir. Dezvoltarea uh, țărilor tehnice reprezintă un teritoriu uh, necucerit pentru toate instituțiile. Trebuie să ne asigurăm că acest proces este dezvoltat, că evoluează și este rafinat în timp. Comisia va lucra împreună cu Parlamentul pentru a se asigura că uh, dialogul va fi deschis și transparent atunci când se discută uh, viitoarele standarde tehnice și să se asigure că Parlamentul are um, uh, timp suficient în cadrul viitorului acord interinstituțional să a, să evalueze aceste standarde, în special în ceea ce privește procedurile legate de pregătirea actelor delegate și um, având în vedere dezvoltarea de bune practici în acest domeniu, Comisia va promova o bună uh, înțelegere uh, a relațiilor de lucru, în special uh, în ceea ce privește schimbul de opinii, întâlnirile um, periodice și um, se va ține cont de acordurile interinstituționale existente și de ceea ce prevede ele în, în legătură cu calendarul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, pentru această declarație. Doamna Bowles, uh, președinta Comisiei, are cuvântul. Dragi colegi, am avut probleme cu standardele tehnice EMIR, atât în ceea ce privește um, conținutul tehnic, în ceea ce privește procedura, uh, cooperarea procedurală și calendarul. Îi mulțumesc, doamnei comisar, pentru că um, lucrează alături de noi la acest subiect, pentru că a venit cu această declarație și pentru că este dispusă să abordeze problemele tehnice pe care le-am identificat. De asemenea, vreau să-i mulțumesc uh, comisarului uh, că, pentru că ne-a asigurat că pe viitor vom coopera mai bine în privința procedurilor. Pot să vă spun de asemenea că în ceea ce privește uh, chestiunea legată de calendar, deja am luat astăzi câteva măsuri pentru a începe să introduc mai multe garanții în textele de nivelul 1. Într-adevăr, cum ați spus, e vorba de un teritoriu necucerit, așa cum a spus și doamna comisar, și o, o chestiune pendinte. Am uh, primit uh, asigurări atât oral cât și în scris că problemele vor fi rezolvate pentru că Comisia va publica uh, răspunsuri la întrebările frecvente și de asemenea aștept să primim și un document ca urmare a standardelor tehnice modificate. Pe această bază, numele Comisiei și, pe, uh, pe bază, și în numele domnului Werner Langen, raportorul pentru EMIR, retrag această rezoluție. Vă mulțumesc. Herzlichen Dank. Daher kommt es auch zu keiner Abstimmung. Mulțumesc. Prin urmare, nu vom mai vota. Ajungem acum la următorul vot a 22-a sesiune a Consiliului Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, o rezoluție, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Alineatul 62, un vot pe părți. Raportorul dorește să uh, facă un amendament oral. Doamna Andrichien, aveți cuvântul. Domnule președinte, dragi colegi, am uh, cerut un vot pe părți la alineatul 62. Eu aș dori să propun un amendament oral la acest alineat pe două părți. Prima parte, să adăugăm cuvintele să fie comunicate Parlamentul European și a doua parte adăugând cuvintele acolo unde este posibil. Alineatul 2 dacă va fi uh, uh amendat, va, va fi așa. The development of EU human rights country strategies to be duly coordinated with EU action in the UN forums reiterates its recommendation that EU country strategies on human rights be communicated to the European Parliament and made public where possible in order to give visibility pentru a uh, permite Uniunii Europene să um, respecte drepturile omului în acele state. Votul pe părți nu este necesar dacă textul este adoptat cu modificările pe care vi le-am citit în limba engleză. Vă mulțumesc! Mulțumim. Are cineva obiecții la acest amendament oral? Se pare că nu. Nu vom avea vot pe părți. Votăm textul cu amendamente. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la votul pe textul final. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Felicitări! Trecem acum la propunerea de rezoluție legat de formarea judiciară, coordonatorii din cadrul tribunalelor. Nu avem amendamente. Cine este pentru această propunere de rezoluție? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem mai departe la raportul Mauro. Avem un amendament Cine este pentru acest amendament? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și votul final pe text. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mulțumim foarte mult și felicitări! Am încheiat uh, sesiunea de vot. Îi voi ruga pe toți colegii care nu doresc să explice votul, să părăsească sala pentru a putea trece imediat la explicațiile de vot.